Vorrei dare una comunicazione. Aș uh, dori să vă citesc o comunicare. Comisia IMCO a transmis uh, următoarea rectificare la un text adoptat de către Parlamentul European. În conformitate cu articolul 216 alineatul 4 al regulamentului, această rectificare se consideră ca fiind adoptată, cu excepția cazului în care, în termen de 24 de ore de la anunț, un grup politic sau măcar 40 de deputați uh, solicită să fie supus la vot, să fie supusă la vot. Rectificarea este disponibilă pe site-ul plenării în direct. Titlul va fi publicat în procesul verbal al uh, reuniunii noastre de astăzi. Și acum trecem la ordinea de zi. Avem uh, prevăzut votul pe raportul domnului Cozzolino. Supun la vot raportul, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Avete votat? A votat toată lumea.